și dau cuvântul uh, raportorului, doamna Hannibal. Aveți cuvântul. Uh, microphone, please. Greetings to all of you. Felicitări tuturor de Ziua Internațională a Femeilor. Acest raport referitor la situația refugiatelor și a solicitantelor de azil în Uniunea Europeană își, dor, își, doruce, își dorește să uh, introducă dimensiunea de gen în abordarea siguranței la frontierele europene. În acest moment există disparități îngrijorătoare vis-a-vis -vis de modul în care sunt tratate solicitările de azil uh, în uh, statele membre, mai ales din perspectiva genului. Drept urmare, femeile care solicită azil în Uniunea Europeană nu se bucură de o abordare coerentă care să se țină seama de dimensiunea de gen. Femeile refugiați și solicitantele de azil în Uniunea Europeană se confruntă cu politici care nu respectă standardele acceptabile. Politicile de gen nu sunt, nefiind puse în nu sunt puse în practică. Acest raport recomandă un nou set de orientări generale de gen. Violența, din păcate, este realitatea pentru Uh, femeile și fetele care fug din uh, fața conflictelor și am auzit de foarte multe rapoarte care prezintă abuzarea femeilor. Femeile sunt supuse exploatării abuzului sexual în toate etapele călătoriei lor, inclusiv pe teritoriul Europei femeile și copiile, copiii care au dreptul de a cere azil sunt uh, forțate să întrețină relații sexuale, sunt forțate să se prostitueze pentru a obține uh, documente de călătorie sau un loc în, uh, pe un camion și traficanții profită de această situație. Femeile au nevoie de alternative sigure, așa cum se prezintă în acest raport presiunile asupra sistemului uh, de azil nu ar trebui să reprezinte o scuză pentru a nu proteja femeile în fața violenței și nu ar trebui să fie aplicate standarde duble. Uh, femeile refugiate ar trebui să se bucure de aceleași drepturi ca și uh, victim, ca și toate victimele abuzurilor sexuale. Și mă bucură faptul că Comisia Europeană a propus de curând aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul aceasta este cel mai cuprinzător tratat uh, în care discută violența împotriva femeilor în zilele noastre, cere statelor semnatare să, uh, să țină seama de dimensiunea de gen, le cere, de același, le cere în același timp să introducă proceduri de acordare a zilului care să țină seama de cerințele și necesitățile uh, fetelor și uh, femeilor. Uh, și Parlamentul European trebuie să-și dea acordul pentru aderarea Uniunii Europene la această convenție. Până acum ea a fost ratificată doar de 12 state membre, alte, uh, celelalte urmează să o facă. Însă, nu trebuie să pierdem din vedere problemele pe termen lung. Deseori, discutăm despre refugiați uh, ca fiind o povară care aduc doar costuri pentru țările gazdă. Cu toate acestea, dacă se va uh, recurge la investiții adecvate, uh, nu aceasta va fi realitatea pe termen lung. Știm cu toții că pe termen lung refugiații ne îmbogățesc societățile. Trebuie să avem un proces uh, atent de reflexie care să ducă la un proces de uh, integrare în beneficiul uh, tuturor. Femeile au anumite necesități specifice din acest punct de vedere, uh, fiind vorba de um, cursuri de limbă și de servicii de îngrijire a copiilor dedicate lor. În urmă cu mai mult de 30 de ani, Parlamentul European a recunoscut faptul că uh, Convenția privind refugiații trebuie să fie interpretată ținându-se seama de dimensiunea de gen, chiar înainte ca înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați să adopte uh, linii orientare uh, de gen. Dacă rezoluția de astăzi nu va fi votată, acest lucru va fi un regres uh, important. 55% uh, din refugiații care ajung în Uniunea Europeană sunt femei, conform estimărilor Națiunilor Unite, și este important să venim în întâmpinarea necesităților uh, acestora. Trebuie să ținem seama de necesităților în fiecare uh, etapă a călătoriei lor, trebuie să le oferim protecția de care au nevoie și pare că uh, o așteaptă din partea Uniunii Europene. Mulțumesc care cuvântul acum, doamna comisar Iurova. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor, doamnei Honeyball și raportorilor din umbră, precum și membrilor care și-au adus contribuții la acest raport foarte important pentru activitatea lor excelentă. Acest raport subliniază un aspect extrem de important în ceea ce privește criza migrației, asigurarea drepturilor și drepturilor femeilor și fetelor care fug din zone de război, Eh, este foarte importantă. În conformitate, în conformitate cu eh, înaltul, înaltul comisar pentru refugiați, 29% din refugiați sunt femei și 33% sunt copii. Uniunea Europeană are obligații la nivel internațional de a oferi protecție și sprijin umanitar celor care au nevoie de acestea. Eu sunt de acord eh, întru totul cu recomandările generale și anume că e nevoie de căi uh, uh, legale și sigure către Uniunea Europeană pentru cei care fug din calea persecuției și războiului. Nicio legislație Um, privind uh, migrația reglementată nu ar trebui să împiedice accesul în Uniunea Europeană pentru aceste persoane. Avem nevoie de uh, căi pentru migrația legală și să sporim căile noastre judice pe care avem la dispoziție. În curând, Comisia va face o propunere în acest sens. Noi trebuie să ne asigurăm în mod proactiv că uh, cei care sosesc în Uniunea Europeană și primesc protecție pot să participe și să se integreze pe deplin în societățile noastre. Succesul integrării, succesul integrării uh, depinde de uh, termene, uh, iar femeile se confruntă cu mai multe piedici decât uh, alte categorii de migranți. Trebuie să rezolvăm acest lucru. Furnizarea serviciilor uh, a fost făcută pentru, pentru serviciilor pentru femei uh, reprezintă una dintre răspunderile noastre. Comisia dorește să înainteze uh, pași ulteriori în ceea ce privește o mai bună integrare în aprilie 2016. Bineînțeles, dimensiunea de gen va juca un rol foarte important în acest sens. Dați-mi voie să subliniez faptul că este foarte important angajamentul și sprijinul statelor membre Acestea au instrumente importante la dispoziție pentru a face acest lucru. Fondul Social European, de pildă, precum și uh, Fondul pentru Integrare, Azil și Migrație. Ambele instrumente ar trebui să fie folosite pentru a răspunde mai bine nevoilor femeilor. Comisia încearcă să rezolve problema pro, uh, violenței împotriva femeilor, încercând să le protejeze împotriva violenței și împotriva sclaviei. Iar în ceea ce privește lupta împotriva contrabandei, traficului de ființe umane, avem în, în, în rândul refugiaților, am, am prezentat deja un plan de acțiune anul trecut și anul acesta vom propune consolidarea cadrului juridic. Comisia a stabilit elemente deja în ceea ce privește chestiuni referitoare la traficul cu persoane privind agenda europeană, privind uh, securitate și uh, Um, agenda pentru democrație și securitate pentru 2015-2019. Vreau să vă atrag atenția asupra obligației juridice a statelor membre de a, de a lua măsuri pentru a reduce uh, cererea de a institui uh, incriminare pentru aceste fapte și de a pune capăt uh, tuturor formelor de exploatare. Uh, Lupta împotriva traficului de persoane este o prioritate și este o chestiune ce ține de drepturile omului. Uh, am ridicat acest lucru în dialogul nostru cu țări terțe. În ceea ce privește Convenția de la Istanbul cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că vă pot informa astăzi că săptămâna trecută, pe data de 4 martie, Comisia a adoptat propunerea de a adera Uniunea Europeană la această convenție care reprezintă un instrument cuprinzător pentru a face față fenomenului răspândit de violență împotriva femeilor. Conchid spunându-vă limpede că Uniunea Europeană va oferi în continuare protecție celor care au nevoie de acest lucru. Uh, inclusiv femeilor și fetelor care se refugiază în Uniunea Europeană. Acțiunile tuturor părților implicate, relevante la nivel european și național, ar trebui să fie să consolideze, reci, să se colondezeze reciproc și să, să, să facem eforturi uh, pentru a avea politici de integrare mai bune pentru refugiații, uh, pentru femeile refugiați. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum dau cuvântul doamnei Matera. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc doamnei Hannibal pentru munca sa. Este păcat, totuși, că cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor nu am reușit să depășim o serie de uh, divergențe uh, atunci când acest uh, raport a fost elaborat Potrivit uh, statisticilor, 38% din solicitanții de azil uh, uh, din Europa sunt femei. Doamna Hannibal a făcut referință la o politică de migrație care să fie sensibile la problemele femeilor și copiilor. Vreau de asemenea să preiau și dorința uh, unei abordări umanitare pentru categoriile cele mai uh, expuse, femeile, bătrânii și copiii. Uh, sunt o serie de alineate în uh, raport care se referă la reunificarea familiei, procedurile de solicitare a azilului, precum și uh, consultanța juridică acordată refugiatelor. În felul acesta ne amestecăm în politicile privind migrația ale statelor membre și ne depășim competențele pentru că există uh, o comisie FAM Uh, și, de asemenea, o comisie libe care se concentrează asupra problemelor legate de justiție și drepturi civile. Deci, în calitate de grup PPE, am uh, uh, hotărât să venim cu o rezoluție alternativă care să evidențieze necesitatea unei abordări umane a crizei Uh, refugiaților, având în vedere mai ales uh, categoriile uh, expuse violenței, cum sunt femeile și copiii, pe durata transportului lor. De asemenea, trebuie să se insereze în text referințe la necesitatea de a crea structuri de primire care uh, să aibă în vedere că trebuie să existe uh, uh, facilități speciale pentru femei. Doamna Garcia Perez. Gracias, gracias, presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ne-am confruntat cu diferite crize în ultimii ani, criza monedei euro, criza economică, criza Elena, însă criza refugiaților, fără nicio îndoială, este cea care amenință să distrugă proiectul european. Datorită modului în care uh, poate submina solidaritatea, egalitatea și justiția în Uniunea Europeană. Trebuie să facem față realității reprezentate de sute de mii de oameni care traversează Marea Mediterană pentru a ajunge în Uniunea Europeană, fugind din fața sărăciei și războiului. Și femeile și fetele sunt cele mai vulnerabile. Dacă este să analizăm statisticile, datele statistice, ajungem la concluzia că 55% din refugiații care ajung în Uniunea Europeană sunt femei și fete, sunt femei care și-au pierdut totul, și-au pierdut demnitatea, au trebuit să-și vândă trupurile pentru a plăti Uh, călătoria care să le permită să ajungă, să-și atingă visul de a ajunge în Europa. Foarte multe dintre aceste femei au fost uh, violate, au fost uh, victimele traficanților și um, trebuie să păstrăm demnitatea proiectului european. Trebuie să punem la dispoziție uh, Um, acces la informații, la educația acestor femei pentru ca ele să se integreze în societatea europeană. Eu am nicio îndoială. Soluția la această problemă nu poate fi reprezentată de a, um, închide ușa în fața acestor uh, oameni. Responsabilitatea europenilor este de a găsi o soluție la această uh, problemă, de a oferi un răspuns acestor sute de mii de oameni care își pun speranța în Europa. Și uh, pentru că o asemenea soluție nu, este, nu are nicio legătură cu uh, proiectul original al Uni Uniunii Europene. Doamna Atkinson dorește să vă adreseze o întrebare. Vă mulțumesc. Am luat dejunul, micul dejun împreună în această dimineață uh, sărbătorind Ziua Internațională a Femeii și aș dori să mă refer la valorile musulmane din Orientul apropiat, care sunt incompatibile cu valorile occidentale. Și eu mă întreb uh, dacă nu ar trebui să ne protejăm uh, femeile și fetele europene în fața Uh, violurilor la care sunt supuse și abuzurilor sexuale la care sunt supuse în uh, Uniunea Europeană, înainte să discutăm despre integrarea femeilor refugiate. Nu sunt deloc uh, de acord cu această declarație. Islamul nu este incompatibil cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este diversă, are foarte multe fațete. Este un continent format din diferențe. Există cetățeni europeni care practică această religie, însă asistăm la declarații radicale care creează o diviziune nu doar vis-a-vis -vis de islam, dar orice diviziune care uh, accentuează diferențele între bărbați și femei. Intoleranța, injustiția sunt lucrurile care subminează Uniunea Europeană pentru că ele subminează principiile pe care ar trebui să le apărăm în Uniunea Europeană. Problema nu este reprezentată de islam, ci de intoleranță, de lipsa de solidaritate, de a nu conștientiza faptul că avem un uh, proiect comun pentru noi toți. Doamna Von Storch, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Astăzi discutăm despre o listă de dorințe a Comisiei FEM pentru refugiatele și ă, solicitantele de azil în Uniunea Europeană. Pe parcursul acestei crize trebuie să dăm dovadă de umanitate față, și, ă, față de cei care ne cer ajutorul. Această rezoluție se referă doar la femei doar acestora ar trebui să fie garantată o rută sigură pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Deci ar trebui să acceptăm toate refugiatele, toate solicitantele de azil. Este o idee cu care eu nu sunt de acord, din următoarele motive. Vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, s-a referit la acest lucru de curând. 60% din, uh, refugi- din ce, oamenii care ajung în Europa nu sunt refugiați. Și trebuie să facem o diferență între refugiați și migranții economici. Este un lucru uh, care nu este dorit de Comisia uh, FEM. Mm, este inadmisibil să atragem milioane de oameni în uh, Uniunea Europeană, să îi cazăm apoi în hale de sport, să îi obligăm să treacă printr-o procedură lungă de uh, Uh, de azil doar pentru a fi uh, doar pentru a le fi refuzat până la urmă statutul de uh, azilanți până la urmă. Și cred că în acest context nu putem decât să nu fim de acord cu acest raport. Vă mulțumesc, doamnă von Storch. Există un cartonaș albastru din partea domnului Frunzulică. Aveți 30 de secunde, domnule Frunzulică. Uh, uh, în primul rând, doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor, aș dori să urez o viață minunată, o primăvară minunată și toate cele bune pentru această zi extraordinară de 8 martie. Și cred că ar trebui să transmitem același urări tuturor fetelor și femeilor de pe planetă. Și în același timp aș dori să vă întreb următoarele. Nu credeți că aceste femei trebuie să se bucure de o protecție mai bună, indiferent de locul unde se află, indiferent de etnicitate și de religie. Și oricum, din nou, o zi internațională fericită. Doamna președinte, domnule Frunzulică, trebuie să adresați o întrebare. Nu a fost un cartonaș albastru. Puteți să transmiteți cele mai bune urări în momentul în care luați cuvântul. Un cartonaș albastru Uh, a fost creat pentru a adresa o întrebare. Și acum dau cuvântul uh, doamnei Van Storch. Da, este o întrebare minunată. Am, avem această dezbatere cu ocazia Femei Internaționale a Femei și vedem cât de mare este interesul. Vedeți cât de puține femei sunt prezente, deci interesul suscitat de această zi este unul foarte mare. Vă mulțumesc pentru două minute. Are cuvântul doamna uh, Linard din partea grupului ALDE. Iată avem uh, un raport cuprinzător și echilibrat. Este o mare realizare și a fost posibilă numai datorită spiritului constructiv de care a dat dovadă doamna raportor și uh, majoritatea raportorilor din umbră care au dorit să protejeze femeile. Migrația feminină nu este un fenomen nou, dar este în creștere așa cum este și prezența femeilor uh, în rândul refugiaților și vulnerabilitatea lor în fața traficului de persoane, discriminării și abuzurilor uh, violente. Dar unii colegi consideră că cel mai bun mod de a sărbători uh, ziua femeii este uh, să priveze femeile refugiați și migrante de, sănă, de um, grijă de sănătate, drepturi de reproducere și de sănătate și să le nege dreptul de uh, reîntregire a familiei accelerată. Această scindare în Parlamentul European arată foarte clar că provocările care urmează nu uh, vor fi reprezentate de criza refugiaților, ci vor fi reprezentate de o criză politică. În vremuri grele, egalitatea între sexe și drepturile femeilor sunt lăsate de izbeliște de către organizații uh, decizional și societatea civilă și sunt considerate fiind uh, amănunte sau un lux pe care nu îl putem permite sau chiar o complicație. Iar în situații de criză, în vremuri grele, este mai greu să vedem perspectiva de gen, dar asta nu înseamnă că putem tolera faptul că Uniunea Europeană nu protejează drepturi fundamentale ale omului. Femeile care caută azil au nevoie de sprijin, fiindcă știm foarte bine că multe centre de primire sunt uh, Uh, sunt uh, uh, suprapopulate și nu au spațiu suficient pentru femei celibatare sau pentru femei cu copii. Sper că acest raport va fi o orientare pentru activitatea Comisiei și Consiliului pentru a avea într-adevăr o abordare holistică care să țină cont și de cauzele violenței împotriva femeilor, inclusiv contrabanda de persoane și uh, traficul și pentru a integra mai multe femei în procesul de pace, pentru a evita sau pentru a soluționa conflicte care stau la, la baza tuturor acestor crize de refugiați. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum doamna Malimberg în numele GUE Angela. Mulțumesc! Ziua de 8 martie este o posibilitate de a face mai vizibile uh, Uh, eforturile și luptele uh, portată de femei în fiecare uh, zi. Ne-am concentrat asupra refugiatelor și solicitantelor de azil. Mă voi opri la căile de a ajunge în locuri sigure. O trecere sigură este uh, cât se poate de importante. Închiderea frontierelor are consecințe foarte dure asupra femeilor. Este o soluție inacceptabilă. Cât despre reunificarea familiei, mai multe țări au uh, adus prejudicii inacceptabile principiului uh, reunificării familiei. Este o lovitură dată familiei, dar în special femeilor uh, și copiilor uh, care rămân uh, în locuri nesigure. Sunt de acord cu acest cu acest raport. Este important ca solidaritatea să fie și pentru femeile refugiați. Există un cartonaș albastru, îl acceptați? Da. Aveți 30 uh, de secunde. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Regret că sunt atât de mulți tineri migranți care agresează sexual și violează uh, femeile. Așa s-a întâmplat în 2015 la Stockholm și Köln. Regret că autoritățile polițienești au ascuns uh, acest lucru. Cum se poate garanta securitatea femeilor occidentale pe străzi? Cum să procedăm pentru a permite femeilor din Occident uh, pentru a nu permite ca ele să fie victimele unor asemenea incidente. Da, e un caz uh, clasic Uh, opunem oamenii oamenilor, uh, refugiații refugiaților care sunt uh, deja acolo. Sunteți ipocrit, nu faceți decât să lansați afirmații rasiste și inacceptabile. Vă mulțumesc, iar acum cuvântul domnului Ernest Urta sună numele verzilor, 1 minut 30. Mulțumesc. Mulțumesc. Ieri a fost o zi rușinoasă pentru Uniunea Europeană. Multe femei au trebuit uh, să stea în uh, vânt, în ploaie, în noroi și uh, la summit s-a hotărât să se reducă drepturile persoanelor și au fost de acord cu um, expulzările colective, ceea ce sfidează legea. Această situație este intolerabilă asistăm la situații în care guverne europene uh, își pun peceta pe o perioadă foarte grea și neagră în Europa. Avem raportul Hannibal, care va fi votat. E vorba de politici care doresc să protejeze femeile refugiații. Este foarte important ca uh, Uniunea Europeană ca, ca guvernele statelor membre să asculte ce spunem noi aici, fiindcă singurul mod de a pune capăt violenței, uh, violurilor, extorsiunii este să avem uh, politici bune, avem nevoie de drept de tranzit uh, sigur, avem nevoie de întregirea familiei și așa mai departe. Femeile care nu sunt însoțite de soții lor pot, trebuie să poată uh, Uh, solicita azil, avem nevoie de îngrijiri medicale pentru femeile care alăptează sau femeile însărcinate și trebuie să și acestea sunt drepturi fundamentale ale femeilor care sunt puse sub semnul întrebării acum. Vă rog frumos, ascultați-ne cel puțin de data asta. Vă mulțumesc. Gracias, señor Utterson. Hay una, una tarjeta azul de... Mulțumesc. Aveți uh, un cartonaș albastru de la, albastru de la doamna Atkinson. L-acceptați? Nu. Nu. Atunci trecem mai departe la Doamna Aiuto, un minut, un minut jumătate. Președinte, <coughs> care... Vă mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. În calitate de cetățeni și membri ai instituțiilor europene, avem datoria să facem față acestei crize majore, acestui mare flux de refugiați, milioane de oameni care bat la ușa bătrânului continent, și iar copiii și femeile fac parte din acest uh, fenomen migrațional, care nu este unul uh, temporar. Trebuie să schimbăm dezechilibrele demografic uh, de pe continentul nostru. Sunt oameni care fug din fața violențelor din propriile lor state, sunt oameni care imigrează datorită schimbărilor climatice, datorită uh, supraexploatării resurselor naturale ale planetei noastre și suntem, avem și noi responsabilitatea noastră pentru situația acestor oameni. Femeile și, co- și copiii suferă cel mai mult în urma acestui fenomen uh, de migrație. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de acești oameni, trebuie să ne înțelegem uh, care trebuie să ne înțelegem necesitățile Nu putem să scăpăm de această criză închizându-ne uh, frontierele, nu putem să rezolvăm situația prin a plăti Turcia uh, să țină puțin mai departe această problemă de noi. Nu mai avem foarte mult timp de pierdut. Trebuie să găsim uh, posibilități legale de a ajunge în Uniunea Europeană Nimeni nu-și uh, părăsește casa decât uh, dacă nu este confruntat cu un uh, pericol fatal. Nu accept cartonașe albastre provenind din membrii aceluiași grup politic, spune doamna președinte. Îmi cer scuze, mi se spusese că faceți parte din același grup? Îmi cer scuze, acceptați o întrebare din partea doamnei Atkinson? Da? 30 de secunde un, acesta este unul din motivul pentru care nu fac parte din același grup uh, politic, pentru că um, uh, aveți atitudini prea asemănătoare cu socialiștii și ecologiștii. Este un motiv pentru care am părăsit grupul uh, dumneavoastră politic. Nu faceți această diferențiere între uh, migranții economici și refugiați? Uh, aș dori să vă întreb, faceți această diferențiere sau nu? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu există o diferență dacă fugi din fața unei situații uh, în care există moarte și uh, război. Este o situație similară cu situația în care trebuie să îți părăsești țara datorită faptului că nu poți să trăiești acolo. Crearea acestor uh, diferențe nu ajută decât la crearea unui grad mai mare de confuzii de care Europa nu are uh, Uh, nevoie în acest moment. Ultima vorbitoare în numele grupurilor politice este doamna Dornano, din partea ANF. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Revin uh, din Irak, unde am fost într-o misiune uh, umanitară și am vizitat creștinii alungați de islamiști. De decenii militez pentru femei și demnitatea acestora în Europa. Descoper cu stupefacție raportul colegei noastre. Uh, putem să vedem acolo cea mai bună ilustrare a uh, socialistului, uh, socialismului deconectat de realitate. Unde ați auzit că femeile cer uh, azil ca victime LGBT? în afara marilor uh, orașe burgheze uh, din uh, Europa, cum puteți să propuneți acest lucru pentru că creșteți riscurile unei imigrații și mai mari? Cum puteți să dovediți că o femeie este victima unei persecuții uh, pentru genul intersex? Sunt întristată de utilizarea uh, faptul că utilizați condiția uh, femeii pentru a servi dictatorii dumneavoastră uh, mor. Dragi colegi, dragi colegi, avem o întârziere deja, deci am permis uh, cartonașe albastre cu ocazia intervențiilor în numele grupurilor politice, și, dar de acum înainte nu le voi, nu le voi mai permite. Și acum are cuvântul doamna Constans Legrip, un minut și jumătate. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European uh, a dorit uh, să dedice Ziua Internațională a Femeii um, pentru a discuta situația femeilor care solicită azil și a copiilor care le însoțesc. Bineînțeles, în, acest, uh, în această instituție, niciun grup politic, nici, niciun om, de fapt, nu poate rămâne insensibil în fața suferinței umane și în fața situației umanitare uh, Uh, grave care se manifestă la frontierele Europei și în unele țări europene. Este vorba despre, despre situația femeilor uh, refugiat care cer azil. Totuși, PPE-ul a dorit, dar fiindcă este vorba despre raportul Hannibal, să propunem o moțiune de rezoluție alternativă, fiindcă nu putem uh, să spunem că uh, Eh, suntem de acord 100% cu raportul Hannibal. Deci am propus o, pro, o moțiune de rezoluție alternativă care se concentrează asupra propunerilor, unor propuneri demne, uh, umane, umanitare și realiste în ceea ce privește primirea femeilor refugiate sau uh, a femeilor care solicită azil vreți face propuneri concrete și, toate vă spun, uh, realiste și rezonabile, care să fie uh, care să se uh, concentreze asupra unor nevoi specifice, cum ar fi uh, proceduri specifice necesare pentru a răspunde nevoilor femeilor, mai ales femeilor însărcinate, de pildă, care să aducă răspunsuri și soluții pragmatice rezonabile. Am dorit în egală măsură să avem primă prioritate lupta împotriva traficului de persoane, împotriva exploatării sexuale care, uh, care se regăsește în cadrul rețelelor mafiote. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Maria Arena. Două minute. Prezident. Doamnă președinte, o treime din solicitanții de uh, azil sunt, tre- sunt femei. 38% uh, din Mediterana sunt uh, uh femei și copii. 55% din cei care au ajuns în Grecia astăzi sunt femei și uh, copii care trebuie să trăiască în condiții uh, imposibile atât acasă din cauza războiului, dar și acolo unde ajung. Pentru femei uh, violența de gen uh, este propagată în uh, aceste uh, țări de origine. Avem mărturii în legătură cu situația dramatică în care se află aceste femei. Trebuie să ținem cont de situația anume acestor femei. În primul rând, dimensiunea uh, Uh, de gen în cererea statutului de refugiat, statut care este elaborat uh, de bărbați pentru bărbați și trebuie revizuit. Apoi trebuie să avem în vedere necesitățile femeilor uh, și mutilarea genitală. Pledez aici pentru accesul la dreptul reproducerii și dreptul sexual, avortul fără risc integrarea acestor femei astfel încât ele să poată să trăiască aici în Europa. Dacă nu facem nimic, istoria va reține că uh, Europa și-a întors spatele acestor valori, solidaritate, uh, umanitate, uh, drepturi ale omului. De aceea o felicit pe doamna Hannibal pentru raportul său. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Vișniewska. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. În ceea ce privește situația a refugiatelor, aceasta este una groaznică. Vedem că uneori trebuie să plătească cu propriile trupuri pentru ajunge în Europa și pe parcursul acestei călătorii și chiar când ajung în Europa sunt expuse uh, violențelor și lipsei de înțelegere. Situația proastă din uh, centrele de primire duce la tragedii suplimentare și indiferent de părerea noastră față de criza uh, față de această criză, este evident că avem nevoie de un răspuns diferit care să îmbunătățească situația și soarta femeilor din Uh, Uniunea Europeană. Din păcate, din nou, Parlamentul European dovedește că nu, se, că nu, nu poate ajunge la o opinie uh, unită și uh, nu cred că discutăm despre problemele reale ale acestor femei. Mulțumesc, care cuvântul doamna Beatriz Băseara Bastarăcea. Un minut și 30 de secunde. Comisaria Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru prezență și vă să mulțumesc și doamnei Hannibal pentru acest raport amănunțit și oportun, fiindcă asistăm uh, la creșterea acestei probleme, iar Uniunea Europeană trebuie să aducă la, să aducă pe masa discuțiilor politici cum trebuie. S-au făcut uh, unele schimbări în ceea ce privește criza refugiaților. Ne confruntăm acum și cu o criză umanitară, iată, în, în interiorul Uniunii Europene, iar Comisia a acordat 700 uh, de milioane de euro pentru această chestiune. Mulți dintre refugiații care sosesc în Europa sunt uh, femei și copii și deci dimensiunea de gen devine din ce în ce mai pregnantă pentru, pentru aceste persoane strămutate. Femeile, fetele sunt uh, cu predilecție victimele discriminării, violențe sexuale și așa mai departe. Domnul Tess a spus că migrația ilegală nu mai este o problemă, dar uh, politicile disperate de înghețare a migrației nu ar trebui să se opună, să încalce articolul 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale 18 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Avem și Convenția de la Istanbul, Convenția de la Geneva, SIDAR și în cele din urmă vom uh, fi semnatari Convenției de la Istanbul și trebuie să o respectăm. Mulțumesc. Doamna Cuneva, un minut. În primul rând, uh, cele mai bune urări pentru femeile care luptă uh, pentru drepturile lor. Se pare că Strasburg nu este separ, despărțit uh, de Bruxelles de 440 de kilometri, ci de un abis, de o prăpastie. Vedem un raport care cere protecția refugiatelor într-o manieră Uh, umană. În același timp, uh, Consiliul European spun că Austria și alte țări uh, își închid frontierele. Alte state membre spun că nu acceptă musulmani pe teritoriile lor. Noi cerem uh, o securitate pentru migranți și Consiliul face un soi de uh, târg uh, cu uh, Turcia. Uh, ECR-ul spune că un astfel de acord între Uniunea Europeană și Turcia ar putea să fie ilegal pentru că încalcă atât legislația internațională cât și cea europeană. Nu vreau să fiu complice într-o asemenea situație. Să Îmi cer scuze, aveți un minut, nu pot să vă dau mai mult. Îmi cer scuze, dar aceasta este regula. Deci, doamna Reintke, un minut. Thank you, Madam Vă mulțumesc, doamna președintă, dragă doamna comisar, dragi uh, colegi. În uh, urmă cu mai mult de 150 de ani, Suana uh, activistă pentru drepturile femeii, a, a insistat asupra deficiențelor uh, situației uh, femeilor din momentul uh, respectiv. Și astăzi îmi aduc aminte de aceste elemente în momentul în care discutăm despre violența patriarhală împotriva femeilor și momentul în care anumiți membri ai Parlamentului European nu recunosc faptul că mii din femei care ajung în Uniunea Europeană sunt refugiate. Cei din dreapta acestui Parlament doresc să facă o diferență între femeile europene care au dreptul la protecție și alte femei care nu sunt demne de această protecție. Sunt foarte fericită de faptul că majoritatea acestui Parlament a înțeles că drepturile femeilor sunt universale cu acest raport cred că facem un pas important nu doar pentru a proteja refugiatele, dar și pentru a consolida uh, drepturile uh, femeilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Parker acum, în minut și 30. Thank you. If the UK had such... Mulțumesc. Dacă Uniunea Europeană ar avea un sistem de control al migrației cum este cel australian, am putea să uh, ajutăm mai bine refugiații, dar dat fiindcă avem 300 uh, de mii de persoane care pătrund în Uniunea, în Marea Britanie anual, atunci guvernul trebuie să ia măsuri mai dure și îngreunează uh, situația pentru cei care au nevoie de protecție. Asta pentru a favoriza uh, mii de lucrători necalificați din Uniunea Europeană, cărora nu li se verifică cazierul. Uh, iar, uh, în, iar Angela Merkel spune că prin directiva privind calificările permite oricărei persoane să vină în uh, Europa. Și iată acum acești oameni uh, se aventurează pe apele Mării Mediterane unde riscă să-și piardă viața pentru a ajunge în Europa. Europol a spus că 10.000 de copii uh, emigranților au dispărut și mulți sunt pe mâna uh, traficanților. Uh, iar uh, acești, uh, uh, iar femeile vin din culturi unde acestea sunt tratate ca cetățeni de mâna a doua și mai rău minoritățile sexuale nu se bucură de niciun drept. Ne mai miră apoi atacurile de la Köln și de, de dragul femeilor noastre și, și pentru cei care doresc adevărată protecție trebuie să punem capăt acestor uh, politici și, și să părăsim Uniunea Europeană. Mulțumesc. Uh, Domnul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să citesc câteva alineate. Nu vreau să uh, folosesc uh, vorbe banale vorbind de uh, aceste lucruri, dar să vă reamintesc că uh, Uh, nu faceți o femeie să plângă pentru că Dumnezeu îi numără lacrimile. Femeia nu trebuie să fie călcată în picioare. Uh, femeia nu a ieșit din capul bărbatului, ci din coasta acestuia, uh, pentru că acesta s-o poate proteja și, de asemenea, din inimă, pentru ca să poată să fie iubită. Pentru mine asta rezumă Uh, ceea ce trebuie să gândim și să facem pentru femei. Mai puțină ipocrizie și mai multe fapte. Mai puține mimoze și uh, mai puține fire de mimoză și mai multe acțiuni. Vă mulțumesc. Doamna Ildico Galpelț, 1 minut și 30 de secunde. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony! Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor discutăm despre violența îndreptată împotriva femeilor și a refugiatelor. Nu există nicio îndoială că femeile și copiii care fug din fața războiului, din fața persecuțiilor, caută o viață mai și o speranță să găsească o viață mai bună în Europa Însă pe parcursul călătoriei lor sunt uh, expuse violențelor și abuzurilor și suntem sensibili față de problemele specifice ale acestor femei și acestor copii. Trebuie să le oferim o îngrijire adecvată, uh, servicii de cazare adecvate, iar ppu ul a prezentat propria rezoluție alternativă datorită faptului că nu am putut fi de acord cu acest raport. Raportarea cred că s-a ocupat de aspecte care nu țin de competențele Comisiei pentru Drepturile Femeii. Azil, migrație, reunificarea familiilor nu sunt punctele asupra căr- cărora ar fi trebuit să ne, să ne concentrăm. Ar fi trebuit să ne concentrăm asupra problemelor femeilor, mamelor care alăptează, de exemplu. Acest raport demonstrează cum ne putem uh, depăși mandatul propriile competențe și, dragi colegi, vă rog să fiți de acord cu moțiunea noastră de rezoluție alternativă. Mulțumesc pentru minut și 30. Are cuvântul acum doamna Maria Noichil. Dragi colegi, dragi colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc doamnei Hannibal care prin raportul extraordinar ne-a permis să avem un foarte bun uh, punct de plecare. Discutăm despre situația refugiatelor. Refugiații și uh, refugiatele au aceleași uh, temeri, să tem să, că vor fi despărțiți de membrii copiilor, um, trăiesc prin uh, perioade de foamete și așa mai departe. Însă femeile trebuie să facă față altor dificultăți. Deseori, uh, Uh, sunt, uh, călătoresc alături de copii, deseori sunt uh, însărcinate, um, au fugit din țările lor de origine pentru că fuseseră amenințate cu violență și, acest, și nici în această călătorie nu le merge mai bine. Sunt supuse actelor violente din partea altor refugiați, din partea voluntarilor, din partea Uh, bărbaților care trăiesc în, în uh, statele pe care le parcurg și plătesc, nu doar cu bani, ci plătesc cu propriile uh, corpuri și este un lucru pe care trebuie să-l amintim în, în cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Pentru un colac de, de salvare Uh, plătesc cu bani și cu propriul trup. Și acest lucru îl fac atât mamele cât și fetele. Și știm cu toții că femeile plătesc acest preț atât de mare în momentul în care sunt uh, refugiate și avem obligația uh, să fim alături de aceste femei în situația atât de dificilă. Mulțumesc, care cuvântul doamna Julie Gerling, acum un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Nimeni nu dorește să fie refugiat și nimeni nu aspiră să fie solicitant de azil. Nici o femeie nu pornește într-o călătorie care poate duce la rezultate îngrozitoare, adică femei care sunt uh, despărțite de copiilor din cauza bolilor sau a violenței. Suferința femeilor refugiați este foarte clar. Avem o datorie de a le proteja împotriva violenței și violului și a le oferi îngrijiri medicale și sprijin. Dar acest raport merge prea departe în unele domenii, mai ales în ceea ce privește finanțarea și asistența juridică. Delegația mea, deci, conservatorii britanici, va sprijini rezoluția PP care recunoaște competențele acestei comisii și Parlamentului European, dar vreau să spun foarte clar că apreciem foarte mult activitatea doamnei Hannibal, înțelegem foarte mult uh, sprijinul politic din spatele raportului său și nu vom vota împotriva sa. Mulțumesc, doamna Wikström, un minut. står i brand och människor som inte haft samma tur som vi att Uh, unii nu au acea șansă ca noi să trăiască în state democratice și bogate și deci fug din țara lor. Îi mulțumesc doamnei Hannibal pentru excelenta muncă asupra uh, raportului. Uh, Uh, vorbește de lucruri foarte importante, cum ar fi repartiția uh, migranților între uh, țările europene. Însă deseori uităm ființele care se ascund în spatea acestor cifre. Raportul vorbește de provocările cu care se confruntă refugiatele și copiii. Astăzi sunt îngrijorată pentru că Uh, de poziția conservatorilor din Parlamentul European, pentru că acest lucru riscă să agraveze situația refugiatelor. Nu credeam că o să ajung uh, să aud uh, de ziua femeii că nu este acceptată opresiunea la care sunt supuse femeile refugiate um, mai ales după violențele sexuale la care au fost supuse. Domnul uh, un minut. mulțumesc, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi. Purtăm astăzi o dezbatere ipocrită dacă ruta din Balcanii de Vest nu rămâne deschisă. Purtăm o dezbatere ipocrită dacă dăm uh, curs recomandărilor celor uh, din extrema dreaptă politică de a ne proteja frontierele cu arme de foc dacă este necesar acest lucru. Nu putem accepta uh, violență armată împotriva, îndreptată împotriva femeilor, pentru că astfel îngropăm ideea europeană. Europa trebuie să dea dovadă de solidaritate față de femei și copii. Ar trebui să-și deschidă sau să-și păstreze deschise frontierele în fața acestora. Ar trebui să spunem, acest, să uh, inițiem lupta împotriva extremiștilor de dreapta din uh, Europa. Este un lucru pe care îl datorăm uh, cetățenilor europeni îl datorăm în fața umanității. Și acestea sunt lucrurile de care avem nevoie pentru a putea merge înainte cu Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Heidi Hautala acum un minut. Eh, arvoisa puhemies haluaisin myös liittyä niihin jotka kiittävät. mulțumesc foarte mult Um, vreau să mulțumesc doamnei Hannibal pentru activitatea sa și acest uh, raport. Și um, îmi dau seama că unii consideră că s-a depășit, s-au depășit competențele cu acest raport, dar trebuie să ne dăm seama că drepturile femeilor sunt universale. În momentul în care analizăm situația femeilor uh, și amenințările și pericolele cu care se confruntă acestea, trebuie să ne dăm Trebuie să ne asigurăm că li se garantează serviciile de care au nevoie. Bineînțeles, sunt uh, servicii, e vorba de servicii de îngrijiri medicale pentru drepturile de reproducere, care țin de faptul că e vorba de femei aici și trebuie să ne asigurăm că protejăm grupuri vulnerabile, iar femeile refugiați sunt uh, un grup vulnerabil foarte important. Mulțumesc, doamna Nibler, un minut jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimată doamna comisar, dragi colegi, dragi colegi. Este bine că astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, discutăm situația refugiatelor. Este la fel de bine că de dimineață am discutat și situația socio- socioeconomică a femeilor din Europa, pentru că um, multe apeluri legate de garantarea securității refugiatelor uh, ar trebui să fie valabile și pentru, uh, pentru toate femeile. În primul rând, violența împotriva femeilor este un tabu absolut și uh, violurile trebuie să fie urmărite de autoritățile uh, poliționești și de justiție și protecția uh, și victimele trebuie să fie întotdeauna protejate, nu infractorii. În al doilea rând, este important să punem capăt traficului și introducerii ilegale de persoane și, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând este vorba de uh, Uh, în, prim, în primul rând de multe femei și Parlamentul European a discutat de multe ori de prost, uh, uh, prostituția siluită și cred că cu toții respectăm aceeași linie din acest punct de vedere. Rezultatele summitului între Uniunea Europeană și Turcia cred că reprezintă un, pas, un pas important înainte din punctul de vedere al înregistrării și revenirii la o procedură ordonată. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, voi sprijini, desigur, proiectul de rezoluție alternativă depus de grupul meu politic. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pier Antonio Panțeri. 1 minut și 30. Președinte. Apreș... Mulțumesc, doamna președinte. Lăsând uh, la o parte nebuniile pe care le-am auzit uh, în această dimineață de la naționaliști uh, și de la reprezentanții dreptei, Uh, situația aceasta este un test pentru uh, Europa. Dacă supraviețuim ca Uniunea Europeană, dacă valorile pe care este construită Uniunea vor supraviețui. Dacă ne uităm la mările Mediterană și Egee, vedem acolo că nu putem să facem față acestui flux uh, migrator că proiectul nostru uh, bazat pe solidaritate și compasiune uh, va eșua. Sunt uh, oameni vulnerabili. Femeile care ajung în Europa au fost traficate, exploatate sexual. Acest lucru a dus la o stigmatizare, rușine și traumă psihologică. Este necesar ca toate statele membre să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul, ceea ce înseamnă că trebuie să țină cont de dimensiunea de gen și uh, să uh, susțină centre de recepție adecvate. Uh, un Liderii europeni trebuie să arate că au o viziune care privește și în solidaritate. Uh, noi trebuie să-i apărăm pe cei mai vulnerabili, să creăm centre de primire pentru aceștia uh, în care să trăiască în mod uh, corespunzător. Mulțumesc, uh, doamna Gheriche. Vă mulțumesc, doamna președintă. Astăzi discutăm despre situația refugiatelor și solicitantelor de azil și din uh, această perspectivă și doamna Hannibal, uh, aș dori să vă cer să uh, ține seama de opinii mult mai diferite, nu doar de cele provenite din propriul grup politic sau din partea verzilor. Regatul Unit a primit mii de refugiați sirieni și eu nu critic acest lucru, este un lucru foarte bun Însă nu cred că dumneavoastră sunteți în măsură să spuneți Germanie și celorlalte state membre despre cum trebuie să trateze solicitanții de azil. Germania a acceptat un uh, număr mare de solicitanți de azil în uh, ultimii ani. Uh, acest, același lucru l-au făcut în trecut și îl fac în continuare și astăzi Italia și Grecia și aș dori să vă, să vă cer să vizitați uh, timp, timp de o zi o tabără de refugiați și cred că uh, veți uh, renunța la propriile opinii, cele care se regăsesc astăzi, astăzi în raportul dumneavoastră. De urmare, eu aș recomanda să sprijiniți proiectul de rezoluție alternativă a PP-ului. Domnule Jordi Sebastian, un minut. Aria. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori să o felicită, doamna Hannibal pentru acest raport curajos. Este foarte clar că refugiatele sunt victime de două ori. Lucrurile sunt foarte clare. Vrem să ne asigurăm că Consiliul European și statele membre, precum și Comisia, vor uh, da atenție cuvintelor noastre, dar uh, vedem că se dorește trântirea ușii în nas refugiaților. Trebuie să ne amintim că în 39, de n-a trecut așa de mult timp, Elizabeth Heidenberg, activistă uh, din sudul Franței, a înființat un centru maternal pentru a ajuta femeile care fugeau uh, din Spania, al Franco și aceste femei uh, mureau de, uh, din cauza infecțiilor, iar Uh, acest centru era făcut pentru a primi aceste femei și alte femei uh, refugiate fugeau din calea ororilor naziste și noi am fost refugiați acum ceva timp și am, am, ne-am pierdut memoria istorică, ne-am pierdut solidaritatea. Vă mulțumesc, uh, doamna Corața Bild, un minut jumătate. Mai mulți solicitanți de azil vin în Europa, tot mai mulți femei și copii Femeile și uh, fetele sunt uh, victimele uh, abuzurilor sexuale și violurilor. Dar chiar și când ajung în Europa, trebuie să le asigurăm securitatea, trebuie să le asigurăm condiții de viață normale, accesul la îngrijiri medicale, la sănătatea reproducerii, locuri sigure pentru copii, centre de primire adecvate, trebuie să fie asigurate. Femeile au fost supuse unor uh, traume și au nevoie de susținere psihologică a venit vremea ca statele membre să pună în aplicare legislația, să creeze capacitățile și să se asigure că autoritățile își fac treaba. Este important să identifice victimile, să uh, sporească prevenirea și protecția. Copiii trebuie să aibă uh, acces la educație. Uh, Uh, pentru uh, ele, pentru fete, uh, este un lucru absolut necesar. De asemenea, e nevoie de o integrare care să fie încunată de succes. Astăzi, de 8 martie, trebuie să spunem că femeile și tinerele care ajung în Europa fugind Uh, de război, trebuie să le spunem, nu sunteți uh, singure. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori să vă spun datorită faptului că avem o întârziere atât de mare. Vă spusesem deja că nu voi mai uh, accepta cartonașe albastre și nici nu vom mai putea avea procedura intervențiilor spontane. Antevorbitorii au uh, ținut discursuri prea lungi. Avem la ora 11.30 un invitat uh, și vă rog să înțelegeți decizia pe care am luat-o. Și acum dau cuvântul doamnei uh, Cristin Revoda Bonfa, un minut și 30. En cette journée internationale des droits des femmes, pensons à ces femmes réfugiées et demandeuses Astăzi, de 8 martie, trebuie să ne gândim la refugiate, la solicitantele de azil care se află într-o situație vulnerabilă. Salut uh, excelenta muncă uh, doamnei Hannibal, care a prezentat în raportul său care sunt măsurile indispensabile pentru a proteja femeile și uh, a le respecta drepturile. Femeile uh, sunt uh, victimele abuzurilor cu minori neînsoțiți, ele riscă să cadă în uh, mâinile traficanților de persoane. Acest uh, lucru presupune mai multă cooperare în uh, Uniune pentru a combate traficul de migranți. Cerem statelor membre să oprească imediat reținerea femeilor însărcinate, a copiilor, victimelor violenței sexuale și a traficului de persoane. Acest lucru nu face decât să le sporească trauma Uniunea Europeană trebuie să acorde o atenție deosebită refugiaților și solicitanților, solicitantelor de azil eh, LGBTI care eh, pot să fie discriminate în mai mare măsură din cauza orientării sexuale este nevoie de o abordare specifică pentru a asigura primirea în Europa în condiții demne și umane. Acest text pune în uh, uh, lumină uh, o realitate trecută de multe ori sub uh, tăcere. Helga Steve. Mulțumesc, are cuvântul doamna Helga Stevens, un minut. Beste voorzitter, collega's, ondanks... Mulțumesc, dragi colegi. În ciuda intențiilor uh, bune. Acest raport uh, eșuează nu-și atinge scopul, fiindcă trebuie să ne uităm la situația refugiatelor uh, și da, foarte bine, putem să cerem uh, centre speciale pentru femei, uh, pentru femeile singure sau pentru femeile cu copii. Trebuie să se pună capăt uh, violurilor și violenței împotriva femeilor. Dar întrebarea care se pune este dacă o politică a ușilor deschise va reuși să pună capăt acestor situații. Trebuie să oferim ajutor, dar ar trebui să oferim ajutor doar pentru că femeile sunt femei, cum rămâne cu principiul nediscriminării. O altă problemă este că în raport nu se face o diferență între cei care fug din uh, calea războiului și a persecuției și cei care sunt pur și simplu migranți economici. iar uh, minorii nu ar trebui să fie reținuți. Bineînțeles, se spune acest lucru și în raport, este limpede acest lucru. Doamna vorbitor este întreruptă. Pardon, Ihre Zeit war vorbei. Ce scuze, uh, vi se scursese timpul. Are acum cuvântul domnul Cristofor, minus și 30. Astăzi uh, aniversăm uh, Ziua Internațională a Femeilor, dar mesajul pe care ar trebui să-l transmitem în calitate de Parlament European este ceea ce spunem uh, astăzi trebuie să devină uh, fapt. Trebuie să aducem tributul nostru refugiatelor pentru că uh, Uh, în mintea noastră avem acum toate aceste refugiate uh, care uh, trec prin momente grele, trebuie să le salvăm viața. Ele încep această călătorie a vieții și a morții pentru a evita de a fi omorâte în război. Femeile acum duc bătălia vieților pentru a supraviețui ca refugiate. Apoi trebuie să aducem un tribut uh, uh, femeilor uh, din Grecia în loc de a construi gardurile rușinii, au construit garduri ale solidarității. Trebuie de asemenea să aducem un omagiu și femeilor cipriote pentru că acestea sunt singurele care au putut să se întoarcă în țara lor după 40 de ani de ocupație. Deci uh, se luptă să trăiască cu demnitate. Deci uh, Parlamentul European trebuie să aducă un omagiu uh, unei foste refugiate Podaci govore da žene... Doamna Tomasic, vă mulțumesc. Statisticile ne arată că copiii și uh, femeile au fost 38% din numărul refugiaților din anul 2015, chiar dacă propaganda a încercat să ne convingă de contrariu, statisticile demonstrează că am acceptat mai mult uh, bărbați tineri decât uh, femei. Nu cred că doar, uh, uh, nu doar um, dacă toți bărbații din Siria vor pleca, cine va contribui apoi la combaterea regimului lui Assad? Raportorul, din păcate, dă dovadă că nu a învățat nimic în urma acestor uh, cifre. Promovează în continuare o politică a ușilor deschisă și nerespectarea sistemului comun de azil. Sigur, nu, nu trebuie să... Eu nu susțin închiderea frontierelor, însă nu îmi doresc să ne deschidem pur și simplu frontierele. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Adam Scheinfeld, 1 minut și 30. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Femeile și copiii care fug eh, din fața războaielor trec prin uh, orori îngrozitoare și uh, rămân traumatizați. Paradoxal este că ei fug uh, de uh, violență și pe drumul uh, de scăpare dau tot de violență, chiar și în interiorul Uniunii Europene. Iată de ce înțeleg cerințele din acest raport dar nu sunt de acord cu toate dintre ele, însă cred că ar trebui să vedem cum putem să vedem de ce există acest paradox. Acest paradox există fiindcă cel mai adesea în statele membre religia, tradițiile sau principiile au întâietate față de legislația europeană sau sunt pe picior de egalitate sau sunt uh, tolerate. Uh, iar uh, refugiații sunt cei care, uh, iar oas- și oaspeții sunt cei care trebuie să respecte regulile gazdei, nu invers. Iată de ce ar trebui să aplicăm regulile democrației și ale societății civile și ar trebui să le aplicăm tuturor celor care vin în Europa, pe continentul nostru, ca oaspeți și trebuie ca toate statele membre să semneze Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Ultimul vorbitor, este domnul Tomasz Jdekovski, în minut și 30. Děkuji paní, uh, paní uh, místopředsedkyně za... Mulțumesc, doamna vicepreședintă, pentru felul minunat în care mi-ați pronunțat numele. Doamna comisar, atunci când spunem refugiat, ne imaginăm uh, uh, un bărbat de 20-30 de ani care vine în Europa riscându-și viața pentru a-și uh, înfăptui visul, să trăiască în bunăstarea pe care poate să ofere societatea europeană. Sunt puțini cei care realizează că în momentul de față, la uh, granița dintre Grecia și Firom, uh, printre refugiați se află cel puțin jumătate femei și copii care sunt supuși discriminării. În procesul de uh, acceptare de către autorități sunt în permanență uh, atacați uh, de uh, bărbați. Trebuie să reacționăm la această situație. Totuși, acest raport are o intenție nobilă și este păcat că Parlamentul European nu poate să fie de acord, uh, să se pună de acord. Este o altă luptă politică, o altă bătălie politică. A fost utilizat uh, și speculat uh, pentru a discuta alte lucruri care nu au nicio legătură cu condiția femeii în Uniunea Europeană. Cred că trebuie să condamnăm această atitudine. Prin urmare, uh, susțin moțiunea de rezoluție a PP-ului care oferă o alternativă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. După cum vă spusesem deja, nu mai avem timp pentru procedura intervențiilor spontane, pentru că îl avem invitat pe înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Da, cu cuvântul doamne comisar Iurova, în numele Comisiei, vă rog. Doamna președintă, stimați membri, datorită faptului că nu mai avem atât de mult timp la dispoziție și elementele esențiale le-am spus în, uh, în discursul introductiv, Aș dori să mă limitez pentru a, să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru această discuție și să vă asigur că Comisia Europeană este pregătită să facă tot ceea ce este în puteri pentru, ca, pe, pentru a ajunge la măsurile eficace necesare pentru a garanta, pentru a ușura viața refugiatelor care ajung în Europa și pentru că aceste măsuri să se reflecte în legislația noastră uh, și măsurile viitoare, cum ar fi Convenția de la Istanbul și alte acorduri internaționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, și pentru că ați avut o intervenție atât de concisă și acum îi dau cuvântul raportoarei, doamne Mary Honeyball, pentru două minute. Mulțumesc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 merge suficient de bine și suntem uh, destul de uh, prospere ca femei în țările noastre, dar există atâtea femei refugiate care trebuie să-și părăsească familia uh, pentru a scăpa de suferința care sunt supuse și care nu beneficiază de privilegiile pe care le avem noi, nu mai au o locuință cum avem noi. Iar în această dezbatere s-a spus foarte clar că femeile refugiate au cerințe foarte deosebite, cum foarte multe dintre persoanele care au intervenit astăzi astăzi au subliniat. Deci, eh, eu cred că în eh, rezoluția PPE eh, există mai degrabă o diluare a ceea ce rezoluția mea solicită în ce privește situația refugiatelor. Ca atare, vă recomand să votați împotriva acelei rezoluții. Să ne gândim la situația femeilor însărcinate, la situația femeilor care au suferit violențe și uh, probleme în ce privește creșterea copiilor. Deci, în legătură cu drepturile omului și drepturile femeilor, Uniunea Europeană are o tradiție îndelungată a le susține și uh, cred că uh, trebuie să votăm pentru raportul prezentat astăzi. Mulțumesc foarte mult, încheiem aici dezbaterea. Vom avea votul astăzi, iar acum întrerupem pentru o perioadă foarte scurtă ședința. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Vă rog să luați loc. doamnelor și domnilor Înainte de a relua ședința, vreau să vă spun că noi toți am luat cunoștință cu uh, mare tristețe de, de decesul Berta Caseres, activistă pentru drepturile omului. Doamna Caseres a fost un exemplu luminos pentru uh, toți cei care s-au aflat în primele rânduri pentru uh, lupt lupta uh, în favoarea drepturilor uh, populației indigene din Honduras. Doamna Caceres uh, a fost o persoană cunoscută personal de multe colege, de mulți colegi din Parlamentul European, pentru că am colaborat strâns timp de mulți ani cu domnia sa. Parlamentul European condamnă sever acest incident și îndeamnă guvernul din Honduras să facă tot ce îi stă în putere pentru ca uh, făptașii să fie aduși în fața uh, instanței. Uh, noi uh, vom continua să acționăm pentru protecția activiștilor pentru drepturile omului, cum a fost și doamna spre tutindeni în uh, lume și sper că acest incident tragic să nu uh, descurajeze activiștii angajați în apărarea drepturilor omului, mai ales a celor care și-au riscat viața în Honduras. Cred că toți cei care au cunoscut-o pe doamna Caseres nu o vor uita. Stimate domnule comisar pentru refugiați ai Națiunilor Unite, dragă domnule Grandi, Dragi colegi, dragi colegi, astăzi, pe 8 martie, Parlamentul European, ca în fiecare an, serbează în plen Ziua Internațională a Femeii și în anul acesta lucrurile sunt uh, mult schimbate față de alți ani pentru că ne aflăm în cea mai mare criză a migranților și refugiaților de la finele celui de-al doilea război mondial până acum. Este ca atare de la sine înțeles, este logic ca astăzi, pe 8 martie 2016, să dedicăm atenția noastră specială femeilor care sunt afectate de această criză, pentru că uh, Uh, din februarie anul acesta uh, numărul femeilor și copiilor care vin în Europa este mai mare decât numărul bărbaților din rândul refugiaților și noi cu toții știm că uh, femeile sunt deosebit de expuse pericolelor și se află pe o cale a refugiului care este expusă numeroaselor tipuri de uh, riscuri și în fiecare zi primim uh, relatări dramatice despre discriminare, uh, despre încălcarea demnității femeilor și de lipsuri fundamentale, de încălcarea drepturilor omului, iar condițiile se înrăutăcesc în mod constant pentru că mii de femei care se află în taberele de refugiați nu știu dacă vor avea o șansă să-și îmbunătățească viața. Tocmai Tocmai de aceea Parlamentul European este decis să uh, lupte împotriva oricărei forme de violență împotriva femeilor, fie în țările de origine, fie uh, pe uh, traseul pe care s-au înscris în momentul în care au decis să se refugieze, pentru că noi timp de decenii am luptat pentru respectarea drepturilor femeilor și prima președintă a Parlamentului European, doamna Simon Veil, s-a aflat o luptă, uh, în primele rânduri uh, ale luptătoarelor pentru drepturile omului din interiorul Parlamentului European. Sunt conștient uh, că nu este irreversibilă situația acestor femei. Nimic nu este garantat pe vecie. Tocmai de aceea drepturile care au fost cucerite trebuie să fie apărate zi de zi. Tocmai de aceea mă bucur că la uh, ședința noastră extraordinară, înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a, uh, dat curs invitației noastre de, uh, de a ni se adresa. Stimate domnule Grandi, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit aici. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi cu dumneavoastră aici în plenară de Ziua Femeii și să vorbesc uh, despre acest subiect atât de important din perspectiva Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați. Doamnelor și domnilor, uh, anul, luna trecută am fost uh, pe insula Lesbos unde am văzut uh, gărzile de coastă uh, elene care tocmai salvau uh, o barcă din larg. Acea barcă purta 200 de persoane, majoritatea femei cu copii. Mulți dintre copii erau foarte mici, câteva persoane erau în vârstă și câteva persoane bolnave. Când i-am văzut cum debarcau, am vorbit cu ei și mi-au vorbit despre conflictele de care fug conflictele din Siria sau din Afganistan, iar uh, după aceea am discutat despre pericolul uh, traversării mării și despre riscurile pe care le aduce cu sine așa ceva. Acesta este doar un exemplu al crizei uh, actuale de persoane deplasate. Peste 60 de milioane de persoane au trebuit să fugă până acum și uh, foarte multe trebuie să plece în fiecare zi din uh, țările lor. Jumătate dintre ele sunt femei. Deși o mare parte din aceste persoane, 86%, sunt uh, pe alte continente, Europa acum uh, vede, uh, a reușit să înregistreze un nivel record de refugiați și de migranți care ajung în Europa. După cum știți, 2015 un milion de persoane au venit în Europa prin Mediterană, în mod special. Am văzut cu toții imagini cu um, teancuri de uh, veste de salvare de la cei care supraviețuiseră această călătorie periculoasă. Peste 3700 de persoane nu au reușit. O moștenire tragică a um, incapacității noastre de a adresa această problemă. Anul acesta, 138.000 de refugiați și migranți au ajuns în sudul Europei. Opinia publică are impresia foarte des că numai uh, bărbați tineri vin în Europa pentru ca să caute un loc de muncă. Astăzi, de Ziua Internațională a Femeii, aș vrea să vă raportez, în schimb, că peste două treimi sunt femei și copii și uh, de anul trecut 41% sunt uh, exact femei și copii. De exemplu, Fatima, care a plecat din războiul din uh, Siria, a fost găsită într-o stare de șoc în, pe insula Samos, într-un port. Era traumatizată și rănită. Suferise violență din, mm, din cauza unor bărbați și atunci când călătorise fusese dusă la un spital, spital pentru ca să fie tratată și acolo a spus că bărbatul ei, o dăduse pe ea, o dăduse pe ea și pe fata ei unui bărbat ca să o ducă în Europa. Acesta însă le-a confiscat toți banii, telefoanele și uh, toate documentele, a abuzat-o pe Fatima și nu i-a mai permis să intre în contact cu, cu soțul ei. Fatima este doar una din miile de femei și de fete care pleacă singure pentru ca să fugă de violență și de persecuție, pentru a putea, de fapt, să găsească un tratament similar pe încălătoria spre Europa. Aceasta numai în um, speranța disperată de a găsi în Europa un loc sigur și prosper care se implică pentru drepturile omului și care salută venirea refugiaților. Foarte mulți, din cauza că nu au o alternativă mai bună, mai sigură, trebuie să apeleze la traficanți cu riscul pe care îl implică acest lucru. Trebuie să spun un lucru foarte clar, un lucru care nu se vede foarte des. Majoritatea persoanelor care ajung în Europa, 88% din ele, vin din uh, primele 10 țări care produc refugiați în lume, Siria, Afganistanul și Irakul printre ele, dar și Eritrea și Somalia. Acesta a fost, de fapt, o mișcare continuă de refugiați și numărul de femei și de copii crește exponențial. După cum spuneam, o mare parte dintre cei care vin călătoresc fără rude um, de gen masculin. Foarte multe femei sunt însărcinate sau femei cu bebeluși. Studiile au arătat că 20% din sirienii care au ajuns în Grecia au fost familii care erau, uh, de fapt, uh, femei singure cu copii, fără bărbați care le acompaniau. Precum Fatima, aceste femei sunt expuse abuzului și violențelor sexuale din cauza traficanților fără scrupule și sunt uh, în mare risc atunci când călătoresc pe aceste căi insecurizate, fără să aibă nici măcar un, um, Uh, lucruri de minimă siguranță sau să poată să apeleze la alte mijloace de transport. Am văzut așadar o creștere foarte mare a numărului de refugiați în momentul de față peste 35 de mii care din cauza închiderii frontierelor pe ruta Balcanilor nu mai pot intra în fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Aceasta a avut un impact direct asupra femeilor și fetelor care suferă mai ales și sunt uh, expuse um, violenței sexuale și uh, traficului de persoane. Noi uh, și cu partenerii noștri ONG încercăm să susținem aceste persoane în toate regiunile afectate pentru a îmbunătăți situația acestora și pentru a ajuta, a acorda asistență persoanelor la nevoie. Am încercat pe tot acest drum să ajutăm femeile. Foarte multe zone de recepție sau puncte de tranzit au facilități separate acum pentru femei și copii. Împreună cu UNICEF-ul și cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii am instituit 20 de huburi pentru susținerea femeilor și um, copiilor uh, care oferă un loc sigur pentru femei și copii și în același timp um, le oferă informațiile de care au nevoie în același ghișeu. Încercăm de asemenea să ajutăm femeile și copiii vulnerabili pe drumul uh, pe care ei trebuie să-l parcurgă pentru ca să minimizăm riscul de trafic de persoane și de exploatare sexuală. Însă, doamnelor și domnilor, avem nevoie de mai mult decât de un răspuns umanitar. Pe alte continente, țări cu mult mai puține mijloace decât Europa au răspuns mult mai amplu la aceste uh, mișcări uh, de persoane care trebuie să plece din țara lor. În acest Parlament European vreau să adresez uh, un apel către statele Europei pentru ca să trateze um, euro, um, refugiații uh, așa cum se cuvine, așa cum s-a mai întâmplat în această plenară. Este nevoie acum ca Europa să reacționeze la această urgență. Nu e nevoie să intrăm într-o criză pentru că putem să o gestionăm. După cum știți, ieri a avut loc un summit în care șefii de stat și de guvern s-au întâlnit cu reprezentanții Turciei pentru ca să discute despre mișcarea refugiaților către Europa. Noi nu am fost invitați ca parte la masa de discuții, dar înțelegem că discuțiile și despre detalii sunt în continuare în curs. Însă prima reacție este foarte îngrijorătoare pentru că este vorba de o returnare a unor persoane fără să se um, adreseze și să se declanșeze protecția refugiaților care este instituită în dreptul internațional. Un solicitant de azil nu trebuie să fie returnat către un uh, stat terț decât dacă responsabilitatea pentru solicitarea de azil în substanță este asumată de către cea, acea țară terță solicitantul de azil trebuie să fie protejat de principiul de refulmo și dacă persoana respectivă poate să se bucure de uh, azil în conformitate cu standarde internaționale, atunci trebuie să aibă un acces uh, imediat și total la locuri de muncă, educație și îngrijiri de sănătate și, dacă este nevoie, la asistență socială. Aceste clauze de salvgardare ar trebui să fie instaurate juridic și ar trebui să acopere orice mecanism în care responsabilitatea ar dori să fie transferată în uh, evaluarea acestor dosare, de depunerea de dosarelor solicitanților. Trebuie de asemenea să se identifice categoriile de risc care nu sunt Uh, potrivite pentru returnare, chiar dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite. Turcia deja găzduiește 3 milioane de refugiați și este foarte important pentru comunitatea internațională să partajeze această responsabilitate mult mai amplu decât până acum. Salutăm, bineînțeles, orice inițiativă care să promoveze o, un, mecanism uh, regulat de admisie al refugiaților din toate țările vecine, nu numai din Turcia și nu numai a refugiaților sirieni în țările terțe. Sperăm că acest lucru se va întâmpla și că se va putea aplica de asemenea și altor țări din regiune care găzduiesc de asemenea un număr foarte impresionant de refugiați, cum ar fi Libanul și Iordania. UNCHR-ul a cerut deja uh, statelor să îmbunătățească cadrul legislativ pentru primirea refugiaților sirieni, pentru ca aceștia să nu trebuiască să recurgă la traficanți și la călăuze și să intre în călătorii periculoase. Aceasta înseamnă o relocare, o admisie uh, umanitară, sponsorizare privată sau uh, o re, uh, întregire a familiei uh, posibilă sau și alte scheme pentru studenți și pentru găsirea unui loc de muncă. Pentru a putea instaura aceste mm, soluții. Vom avea o întâlnire 13 eh, martie la Geneva, când vom avea o întâlnire la nivel înalt cu privire la responsabilitatea globală și împărțirea acestei responsabilități cu privire la refugiații sirieni. Diverse state vor fi invitate pentru ca să se angajeze în mod obligatoriu. Sperăm că până la 10% din refugiații uh, sirieni din regiune, care în momentul de față sunt blocate la 7 puncte de frontieră, uh, în momentan sunt la 4,7 milioane această sumă totală de refugiați, trebuie să își găsească o casă. Cred că putem să gestionăm aceste fluxuri de refugiați, dar pentru aceasta avem nevoie de un răspuns coordonat, care să se bazeze pe solidaritate, pe leadership politic, dar și pe o partajare a responsabilității pentru ca să stabilizăm situația și să gestionăm mai bine mișcările de persoane. Vinerea trecută am uh, prezentat un set de propuneri practice către Uniunea Europeană și către statele membre care să ne ajute exact să realizăm acest lucru. Aceste propuneri rămân în picioare. Ele se concentrează pe îmbunătățirea înregistrării și a proceselor de transfer, dar și uh, a aplicării schemelor de relocare în Europa. Și este în continuare esențial ca această schemă de relocare să funcționeze pentru ca să se poată disponibiliza locuri pentru refugiați. Cu susținerea Comisiei Europene, care îi mulțumim, Trebuie de asemenea să îmbunătățim capacitatea de răspuns la criză în Grecia. UNCHR-ul se află la fața locului împreună cu partenerii săi, lucrând mână-mână cu autoritățile elene. În final, uitându-ne mai vizionar, trebuie să învățăm din greșelile acestui prezent. Este esențial să găsim mai bună armonizare cu standardele uh, sistemului european pentru azil, chiar și într-un moment de criză. Este absolut important, de asemenea, să prevenim suferințe suplimentare și pierderile de vieți umane prin clauze de salvgardare pentru persoane care uh, reprezintă un risc uh, ridicat, cum ar fi femeile și copiile, uh, copiii. Aceasta înseamnă operațiuni de salvare și de protecție, misiuni de protecție a copiilor neacompaniați și măsuri protective și preventive pentru a uh, nu permite violența de gen să se dezvolte. Trebuie să avem așadar un sistem european de azil general, nu numai pentru a gestiona mișcările refugiaților și migranților din momentul de față, dar și pentru viitor. Trebuie să ne asigurăm că statele membre care se află la frontierele externe ale Uniunii Europene nu o să trebuiască să poarte pe umerii lor această sarcină disproporționată în ceea ce privește recepția acestor refugiați. Solidaritatea care este atât de importantă pentru Grecia și Italia va fi poate necesară pe viitor și pentru alte state. Stimați deputați din Parlament, săptămâna viitoare conflictul din Siria va intra în cel de-al șaselea an de existență. Peste 4,7 milioane au căutat refugiu în regiune. 6 milioane și jumătate de persoane sunt strămutate intern în Siria, se estimează că 13,5 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară, incluzând 4,5 milioane în zone în care se poate ajunge doar foarte greu. Ostilitățile de 10 zile s-au oprit, iar ONU, incluzând UNHCR, au putut să ofere ajutor umanitar acelor care au suferit ani și ani de război între timp, în țările învecinate, în ciuda generozității guvernelor și a comunităților, refugiații sirieni se confruntă tot mai mult cu condiții de viață foarte dificile după 5 ani de exil. Un studiu recent uh, condus cu Banca Mondială a descoperit că în Iordania și uh, Liban 90% dintre refugiații sirieni trăiesc sub pragul de sărăcie național, având foarte puțin acces la muncă și cheltuindu-și până acum absolut toate resursele de care dispuneau. La conferința de la Londra de luna trecută, comunitatea internațională a promis 10 miliarde de euro pentru activități care să ajute refugiații și comunitățile care îi găzduiesc pentru a ameliora educația și condițiile de viață. Statele trebuie acum să își onoreze aceste angajamente făcute la conferința de la Londra. Acest lucru este urgent. Nu ne putem permite nicio altă întârziere în a stabiliza uh, situația refugiaților în uh, comunitățile învecinate și trebuie să profităm de această oportunitate oferită de încetarea ostilităților în Siria. Dar Siria nu este singura țară amenințată de violență. În 2015, escaladarea violențelor în Irak a determinat noi strămutări și acolo. În ultimii doi ani, aproape 3,3 milioane de oameni au fost strămutați în Irak. 16% dintre cei care ajung în Europa astăzi provin din Irak. Și pe, după trei decenii, afganii rămân una dintre populațiile de refugiați cele mai mari din lume, cu aproximativ 2,6 milioane de refugiați înregistrați. Majoritatea dintre aceștia trăiesc în Iran și în Pakistan. Accelerarea violențelor în a doua jumătate a 2015 a determinat strămutări interne, eh, inclusiv transfrontaliere, E vorba adesea și de copii neînsoțiți care încearcă să ajungă în Europa. Astăzi, în Afganistan, 31 din 34 de provincii sunt afectate de conflicte, cu peste un milion de persoane strămutați intern, adică 78% mai mult decât anul trecut. 25% dintre persoanele care ajung în Europa sunt de origine afgană și mulți au nevoie de protecție imediată și în alte locuri din lume conflictele se escaladează. Programele noastre pentru refugiați din Africa rămân subfinanțate în mod grav. Numărul de războaie și de strămutări uh, continuă să crească în nordul Republica Centrafricană, Sudanul de Sud și Burundi sunt doar câteva exemple. Cornul Africii rămâne teatrul unor situații multiple de strămutare, în special în ce privește refugiații somalezi situația din Africa fiind cea care este, putem oferi prea puțin uh, refugiaților, adesea sub minimul necesar pentru supraviețuire. În multe țări ei nu au dreptul la muncă, așa încât rămân dependenți de uh, ajutoarele limitate. În Asia de Sud-Est, în uh, Golful Bengal, peste 300.000 de Uh, refugiați de națiune Bangladesh au trebuit să recurgă la uh, traficanți. Majoritatea au uh, reușit să scape de înec, dar au fost abuzați de traficanți. Au fost abandonați bolilor și avem o criză gravă și în America Centrală, unde mii de guatemalezi salvadorieni fug de violențele perpetrate de uh, bandele de acolo. Majoritatea dintre aceste persoane sunt copii și femei și se îndreaptă spre nord încercând să găsească refugiu, dar majoritatea sunt totuși refugiați pentru că fug de extorsiuni și persecuții. E o realitate deplasarea maselor în Europa. A construi acum uh, ziduri nu este o soluție. Mm, nu vom face decât să creăm și mai multă suferință pentru cei care au suferit deja dincolo de imaginația noastră. Iar femeile, peste tot, sunt printre cele mai expuse. În fața deplasărilor și sosirilor masive, prima reacție a politicienilor e de a speria, de a manipula opinia publică și a incita la ură împotriva celor care sunt diferiți și de neacceptat. Ori, un răspuns real se poate baza doar pe solidaritate, pe drepturile omului, pe o împărtășire a responsabilităților și respectarea legislației internaționale. Astăzi celebrăm uh, multe progrese în direcția egalității de gen și a participării femeilor în viața socială, politică și economică. De când în 1975 s-a instaurat Ziua Internațională a Femeii. E un moment potrivit pentru a ne gândi la uh, drumul lung pe care îl mai avem până la paritate, până la egalitate. E un fapt că discriminările și excluziunile din cauza etniei, a religiei sau a genului sunt principalele cauze ale conflictelor și persecuțiilor și a strămutărilor forțate. În 27 de țări oară, femeile încă nu au aceleași drepturi ca și bărbații pentru a transfera propria lor naționalitate copiilor lor. Multe femei care vin în Europa vin din astfel de țări, inclusiv Siria și Irak. Asta înseamnă că dacă tații lipsesc sau dacă nu există o dovadă a paternității, copiilor nu vor dobândi naționalitatea și riscă să devină apatrizi. Asta îi va împiedica să aibă acces la educație, la sănătate și inclusiv îi va pune în pericol uh, atunci când ar vrea să se întoarcă în țara lor de origine. Stimați eurodeputați, așa cum am spus și am auzit uh, mereu în ultimii 25 de ani, nu există soluții umanitare la problemele politice care sunt cauzele strămutărilor forțate. Nu există soluții umanitare uh, la războaie, la violență, la opresiune, la lipsa de guvernanță în multe zone ale lumii. Avem nevoie de leadership politic și acțiune pentru a rezolva conflictele care cauzează strămutările și pentru a ne asigura că persoane precum Fatima și fetița ei vor găsi protecția acolo unde au nevoie de ea, fără a fi nevoie de traficanți care să le abuzeze și să le exploateze. Acestea, acestea nu sunt concepte abstracte despre care noi să facem declarații abstracte. Sunt realități, fapte brutale, care, pe care doar un leadership politic le pot considera atunci când iau decizii adecvate în cadrul cooperării internaționale, respectând drepturile omului, solidaritatea între state și un reînnoit simț al umanității. Doar astfel putem combate astfel de fenomene. Europa e în fața unui moment al adevărului. E timpul să ne reafirmăm valorile pe care Europa a fost construită. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Grandi. Numele Comisiei are cuvântul acum domnul Avramopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate înalt uh, comisar, dați-mi voie să încep adresându-vă mulțumiri pentru că ne-ați trezit la realitate în uh, ce privește situația femeilor din rândul refugiaților. Stimați membrii Parlamentului European, numărul celor care ajung pe coastele Greciei și după aceea traversează Balcanii Occidentali eh, câteodată, eh, datorită și informațiilor din presă, ne fac să uităm că acești oameni eh, sunt persoane vulnerabile care necesită protecție. Multe femei călătoresc singure fiind expuse riscurilor. Sunt mame care uh, își expun și viața copiilor. Dați-mi voie să spun că în Comisia Europeană nu uităm de obligațiile noastre umanitare. Da, trebuie să încercăm să controlăm fluxul de eh, refugiați, încercând să coordonăm mai bine și să reducem eh, numărul celor care se refugiază. Da, trebuie să asigurăm un management mai eh, bun la granițele Europei pentru a ne proteja proprii cetățeni, dar pentru a-i proteja și pe cei care sosesc la aceste granițe. Da, trebuie să blocăm activitatea traficanților de persoane, pentru că Eh, de fapt, mii de oameni se expun riscului de a-și pierde viața în ciuda eh, pericolelor. Este responsabilitatea noastră pentru a crea trasee mai legale pentru cei care uh, sunt obligați să ajungă în Europa, să fie niște trasee sigure. Tocmai de aceea fac apel la statele membre să uh, nu uh, respecte doar obligațiile uh, de redistribuire pe care și le-au asumat anul trecut, dar să o facă cât mai repede cu putința, pentru că toți migranții care ajung în, din Turcia spre Europa vor fi retrimiși în Turcia conform legislației europene, dar noi pentru toți cetățenii trebuie să îmbunătățim situația actuală. Tocmai de aceea aceea noi am uh, propus o schemă umanitară de uh, redistribuire în Uniunea Europeană și trebuie să uh, recurgem la această scară largă de relocare conform capacităților statelor membre și înaltul comisariat ONU pentru refugiați ă, este un partener constant, colaborăm împreună și cu Filippo ă, Grandi ă, care Eh, conduce eh, UNHCR-ul eh, în această perioadă în care ne confruntăm cu criza refugiaților și este o persoană care își respectă angajamentele față de cauza refugiaților. Contez foarte mult pe susținerea domniei sale. Tocmai de aceea ă, salut cooperarea mai strânsă pe care am stabilit-o cu un altul comisariat ONU pentru refugiați și îmi exprim ă, recunoașterea pentru implicarea în altului ă, comisar pentru refugiați în această perioadă de criză a refugiaților, pentru că, de fapt, este o problemă în Europa, dar și în afara Europei. Comisia Europeană și UNHCR-ul va susține și Italia în ce privește relocarea migranților, dar și a încercării de uh, redistribuire a celor care în clipa de față se află în afara granițelor Europei. Există o propunere de, uh, și o schemă umanitară um, pe care uh, Turcia a făcut-o, inclusiv în ce privește sirienii care se află refugiați în Turcia. Știți bine că uh, există până la urmă un acces uh, limitat uh, a celor care se află la granițele Europei, dar este vorba de 60 de milioane de persoane care sunt în clipa de față dislocate pe planetă și ca atare este o provocare globală. Fiecare trebuie să-și asume partea sa de responsabilitate. Toate statele dezvoltate din lume trebuie să răspundă la solicitarea din partea Națiunilor Unite de uh, redistribuirea celor care se află în această situație precară. Și din acest punct de vedere, colaborarea cu toate statele dezvoltate uh, va trebui să fie noua uh, oportunitate. Trebuie să Ehm, încercăm să facem față acestui fenomen care caracterizează lumea de astăzi și eh, anume mobilitatea oamenilor. Eh, trebuie să eh, ținem seama că diversele forme trebuie să se bazeze pe diversele reguli, dar nu putem ignora dreptul oamenilor la mobilitate. Nu putem să negăm acest fenomen, nu putem să-l stopăm. Trebuie să găsim răspunsuri fără să destabilizăm societățile și să încercăm să creăm oportunități uh, care să fie uh, atât în favoarea statelor gazdă, cât și în favoarea migranților. Deci trebuie să încercăm să uh, avem un management corespunzător al fluxului migranților pentru a răspunde acestor necesități. Având în vedere acest fenomen global al migrației, este nevoie de o colaborare consolidată, de coordonare cu state terțe, dar și cu organizațiile internaționale și regionale. Cu alte cuvinte, este nevoie de o strategie globală. într-o uh, criză a uh, refugiaților care este multifacetă trebuie să uh, găsim soluții multiple. Nu poate să uh, existe o singură țară care să-și asume responsabilități toți avem nevoie unii de alții, de aceea trebuie să colaborăm. Și trebuie să existe colaborare în, și între Uniunea Europeană și înaltul comisariat ONU pentru refugiați. Ne așteaptă eforturi mari în următoarele luni, în următorii ani și suntem uh, hotărâți să facem față acestor solicitări. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Avramopoulos, din partea grupului PPE are cuvântul domnul González Pons. Señor alto comisionado, el Día Internacional de la... Stimate domnule înalt comisar, Ziua Internațională a Femeii nu are numai legătură cu drepturi, ci are legătură și cu faptele. O femeie ar trebui să se bucure de aceleași drepturi ca un bărbat, ceea ce din păcate în multe țări nu este așa. În multe țări femeile au mai puține libertăți, mai puține drepturi și acesta este un fapt în Europa au uh, de drept aceleași libertăți, aceleași drepturi, dar în realitate lucrurile arată câteodată altfel. Și acesta este un fapt. Eu dacă aș fi o femeie, probabil că mi-ar fi fost mult mai greu să fiu aici uh, acum în calitate de deputat în plenară să iau cuvântul în această funcție. Și acesta este un fapt și de aceea cred că pe 8 martie, de ziua femeii, ar trebui să ținem cont de acest lucru. Există milioane de motive pentru care trebuie să sărbătorim uh, această zi. Foarte multe fete nu merg la școală pentru că sunt fete, foarte puține femei nu au loc de muncă pentru că sunt femei, foarte multe femei în vârstă nu au uh, putut să iasă la pensie pentru că sunt bunici și uh, foarte multe femei sunt în continuare victimele violenței domestice, a umilințelor și a violenței în general, numai pentru că sunt femei. Foarte multe femei trăiesc în sărăcie în fiecare an, 3500 de femei mor în Europa din cauza faptului că partenerul lor sau soțul lor le omoară. Astăzi, lucrurile sunt în felul următor. Fiecare a treia femeie în Europa în continuare devine um, victima violenței sexuale. Suntem siguri că mai, mai evoluați decât, uh, gener, decât uh, societatea talibanilor, dar totuși mai avem multe de făcut. Astăzi vorbim despre femei pentru că ele trebuie să fie protejate, nu trebuie să, să fie protejate numai de macism, ci și de război. Ele pleacă cu uh, cu copiii pentru că de obicei uh, bărbatul organizează călătoria. Femeile însă pe uh, drum devin uh, victimele violențelor sexuale sau a violurilor. Foarte multe femei din zonele de criză au fost fie violate, fie au fost mutilate genital, pentru că violul este o armă de război. O mare parte din refugiați uh, anul acesta sunt femei și copii. E vorba de o dramă umanitară care se derulează în fața noastră, iar propunerile de soluții care sunt înaintate sunt din ce în ce mai inumane. E inuman să um, vedem femei cu copii în brațe care trebuie să fugă de, de groază. Dacă nu acționăm în fața acestei tragedii, noi suntem inumani și nu acei oameni. Trebuie, deci, să ne ocupăm de ei, nu să îi uh, ignorăm, nu să îi trimitem înapoi. Aceasta este societatea noastră. Dacă ești născut femeie, atunci, în primul rând, trebuie să o luăm ca pe o... Uh, este o, o binecuvântare. Femeia are drepturi, are uh, libertăți care trebuie să semene cu cele ale bărbaților și nu trebuie să existe nicio discriminare. Este însă uh, o um, muncă foarte dificilă, care nu este dificilă numai pentru noi, ci și pentru toți cei care vor să facă parte din această societate europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Gonzales Pons, și are cuvântul acum în numele socialdemocraților, doamna Guillaume. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea înțelege, cel puțin eu sper, că în contextul crizei umanitare actuale, femeile refugiate, care sunt tot mai numeroase, constituie un grup deosebit de vulnerabil. Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Femei și mm, prin prezența domnului înalt comisar pentru refugiați, punem în chestiune condițiile de viață și supraviețuirea acestor femei și aș da cuvântul uneia dintre ele, o tânără siriană, o citez. Nu am putut niciodată să dorm în tabere, mi-era mult prea frică ca cineva să mă atingă. Corturile erau mixte și am fost martora violențelor. Femeile nu se pot plânge și nu vor să cauzeze probleme care le-ar perturba călătoria. Închei citatul. Amnesty International uh, dă seama de această declarație, dar asta nu se întâmplă într-un într stat terț, ci aici în Europa. În vreme ce femeile fug de război, el con- ele continuă să trăiască cu frica în toate etapele călătoriilor. Ce ne reamintește această mărturie bulversantă e că politica migratorie acordă mult prea puțină importanță temei genurilor. Revizuirea pachetului azil a permis o oarecare redresare, dar punerea în aplicare pe teren e mult, mult prea slabă. Așa cum o preconizează uh, raportul colegei mele Mary Honeyball, această situație specială a refugiatelor trebuie uh, luată în considerare în fiecare etapă a călătoriei, începând de la primire, uh, solicitarea dreptului la azil și mai apoi integrarea. Asta înseamnă că persoanele, asistenții sociale care primesc aceste femei trebuie să fie formate, uh, dormitoarele nu trebuie să fie mixte și accesul la uh, servicii de sănătate trebuie să fie specific. Această mărturie ne reamintește că e urgent să acționăm împreună. Uniunea Europeană, statele membre nu mai pot continua să multiplice summiturile fără a lua decizii în ce privește niște acțiuni eficace și colective pentru a combate criza umanitară și morală în care, pentru moment, se află UE. Există totuși piste a crea și a consolida căi legale uh, de azil pentru ca acești, aceste persoane să ajungă în Europa, combătând traficanții care nu încetează să se îmbogățească. E nevoie de solidaritate intraeuropeană pentru o împărțire echitabilă a responsabilităților. Trebuie ca relocările uh, dinspre Grecia și Italia, care pentru moment uh, se fac doar cu picătura, doar 600 de persoane să se facă cu voință politică. Așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei pentru revizuirea regulamentului de la Dublin, o revizuire care să țină seama uh, de tot ce se întâmplă și să se schimbe din temelii. Avem nevoie de o aplicare deplină a regimului comun de azil în toată Uniunea Europeană pentru ca să nu mai fie ca și o loterie sau ca un shopping această solicitare a dreptului de azil uh, țările terțe și de tranzit trebuie definite și incluse obligațiile acestora pentru respectarea drepturilor omului. După summitul UE-Turcia, această etapă este de asemenea crucială. Mulțumesc foarte mult, doamnei Ghiom. În numele grupului ECR are cuvântul domnul Kirkhope. Uh, domnule președinte, domnule înalt comisar, domnule comisar, Uh, în timpul uh, crizei din Bosnia am fost uh, ministru în guvernul britanic cu responsabilitate de redistribuire a refugiaților și vreau să vă spun că nu a fost o sarcină ușoară, dar în clipa de față au existat lideri europeni care anul trecut au deschis porțile tuturor pentru a veni în Europa și în felul acesta cei care aveau poate poate într-adevăr nevoie de a fi ocrotiți au început să aibă șanse mai mici. Eu cred că ei trebuie să fie protejați. Uh, pierderea de vieți de pe mare uh, trebuie să fie un semnal de alarmă. Uniunea Europeană ă, nu trebuie să fie ă, o oportunitate pentru toți de a se stabili aici, ci trebuie să încercăm să ă, analizăm structura acestui flux al refugiaților. Și eu cred că propunerea pe care o faceți trebuie să fie mână în mână cu schema de um, relocare pe care în altul comisariat al ONU îl face, pentru că sigur în clipa de față există migranți care își doresc să se stabilească doar în anumite state din Europa, um, ceea ce nu poate fi un sistem viabil. Deci trebuie să încercăm să stabilim acest flux al migranților și dacă dorim să uh, ajungem la atingerea acestui deziderat, trebuie să existe și o schemă de relocare corespunzătoare care să fie respectată. Noi ne dorim trasee sigure pentru emigranți spre Europa, dar în primul rând trebuie să ne gândim că femeile și copiii trebuie să beneficieze de uh, această cale sigură de a veni la noi, pentru ca în felul acesta să nu mai poată fi exploatate de către traficanți, așa cum se întâmplă astăzi. Europa poate să ofere refugiu unui număr mai mare de refugiați sirieni, de refugiate femei și copii, dacă încercăm să aplicăm o asemenea schemă în care cei care într-adevăr au dreptul să fie uh, ocrotiți să poată să uh, se deplaseze în condiții sigure, așa cum merită. Mulțumesc, domnule Kerkop. În uh, numele grupului ALDE are cuvântul doamna Bigstro. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Grandi, pentru declarațiile dumneavoastră. Ați uh, preluat funcția de înalt comisar într-un moment în care acest continent uh, nu a mai văzut uh, niciodată atâția refugiați apropiindu-se de coastele noastre de mai multe generații. De fapt, criza refugiaților a urmat după o criză financiară și vedem în continuare cum aduce provocări pentru angajările noastre și angajamentul nostru față de, pentru protecția internațională care, pe care o merită cei care vin aici. În Europa însă tindem să uităm că trăim din ce în ce mai mult și că în ciuda tuturor problemelor pe care le avem, suntem în continuare continentul cel mai bogat de pe această planetă. În acest context, inima sistemului uh, global de azil trebuie pus, este pusă la, întreb, la îndoială în momentul de față de către persoane care ar prefera ca dreptul uh, la azil să nu fie un drept uh, inalienabil pentru fiecare persoană, ci mai degrabă o generozitate care trebuie sau nu acordată de către cele 28 de state membre. Mi-e teamă că în lumea de astăzi, în care statele ar putea să aleagă dacă să ajute refugiații sau nu, foarte multe persoane la nevoie ar, fi, uh, ar rămâne fără protecție, cu consecințe irreversibile, tragice, ca rezultat. O abordare cinică în care vestul uh, bogat uh, îi afundă pe refugiații în nevoie de ajutor și țările în curs de dezvoltare în terțe pentru ca să se ascundă după colțuri, ar putea totuși să ne facă să ne gândim mai bine, pentru că totuși să te prefaci că te ocupi nu este neapărat ceea ce noi am vrut să fie această Europa și această Uniune Europeană și nu vreau să fac parte din ea liberalii și raportorul, în calitate de raportor pentru regulamentul Dublin și revizuirea sa, nu pot decât să vă spun, domnule înalt comisar, că liberalii și democrații din Europa vor, se vor ridica întotdeauna în picioare pentru dreptul la azil și îl vor proteja întotdeauna, în timp ce unele persoane din această plenare vor pretinde că avem de ales. Avem de ales dacă vrem să ajutăm UNCHR-ul sau nu, sau mai degrabă dacă vrem să susținem dreptul la azil. Noi vrem să apărăm amândouă aceste acești piloni amândoi și avem nevoie de acești doi uh, piloni pentru ca sistemul să funcționeze. Și de altfel, UNCHR-ul ar trebui să primească mult mai multă susținere și, nu în ultimul rând, financiară din partea Uniunii Europene. Trăim într-un moment foarte dificil, însă haideți să ne dăm seama totuși că acest continent nu a fost niciodată într-o formă mai bună pentru a face față acestor provocări. Puteți conta pe susținerea mea și pe susținerea grupului meu pentru uh, munca dumneavoastră de neprețuit și uh, aș uh, vrea să vă stăm la dispoziție și în următoarele luni și zile, așa cum am făcut-o și cu predecesorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele GUE are cuvântul doamna Björk. Eh, domnule președinte. ONU și UNHCR sunt jucători cheie în menținerea respectării internaționale a dreptului la azil. Cred că e păcat că nu vi s-au acordat și sarcini suplimentare ca răspuns al Europei la situația refugiaților. Da, criza refugiaților este una globală, dar noi aici în Europa nu avem o astfel de criză a refugiaților. Dumneavoastră ați spus lucruri foarte inteligente, argumente puternice și în special vulnerabilitatea femeilor refugiate și Sperăm să votăm pentru un raport în acest sens uh, astăzi. Dar trebuie să putem împărtăși responsabilitatea între țări. Închiderea frontierelor nu e politica potrivită. Suntem de acord cu dumneavoastră aici. Trebuie să-i ajutăm mai bine pe copiii neînsoțiți, trebuie să ameliorăm integrarea acestora. Am fost ieri la Calais și situația pe care am constatat-o acolo nu are nimic de a face cu respectarea drepturilor omului. Vă rog, veniți și dumneavoastră la cale să vedeți ce se întâmplă acolo. Ați spus că trebuie să combatem rasismul și islamofobia în Europa. Sunt de acord. Dar, nu în ultimul rând, nu putem permite Greciei să devină o țară transformată într-o tabără pentru refugiați. Domnule Grandi, felul în care Uniunea Europeană încearcă acum să negocieze cu Turcia pentru a ține refugiații în afara Europei nu reflectă propunerea dumneavoastră. Niciun fel a trimite refugiații înapoi spre Turcia cu aceleași bărci cu care au venit, asta nu e un răspuns la o criză internațională. Suntem foarte preocupați văzând că Uniunea Europeană nu respectă dreptul la azil și sperăm că presiunea dumneavoastră asupra UE să aibă efecte. Vă mulțumesc foarte mult! Din partea verzilor are cuvântul doamna Harms. Stimate domnule înalt comisar, stimate colegi, stimați colegi, cred că uh, aplauzele la finalul discursului dumneavoastră au demonstrat că apreciem venirea dumneavoastră astăzi în rândurile noastre și că ă, ați vorbit despre situația dificilă în care femeile și copiii se află în cadrul acestei crize globale a refugiaților. Găsesc că este foarte bine că ne-ați atras din nou atenția asupra acestui fenomen prin exemplul individual pe care l-ați dat dar și prin cifrele impresionante pe care le-ați menționat, care demonstrează că este vorba despre o problemă globală. Majoritatea membrilor Parlamentului European um, este uh, îngrozită de faptul că în Uniunea Europeană a devenit atât de dificil să se transpună în practică Convenția de la Geneva privind uh, drepturile omului și drepturile refugiaților, pentru că noi uh, suntem uh, un grup de state care toate au avut de învățat din um, tragediile secolului trecut și suntem cutremurați de fapt faptul că experiența propriei noastre națiuni, a propriilor noastre națiuni, nu mai este suficientă pentru a face față acestei crize globale. Tocmai de aceea eu găsesc că discursul dumneavoastră ar fi trebuit să ne dea un impuls să ne dezmeticească pe noi toți. Pentru că este evident că în clipa de față se negociază în cercuri foarte restrânse și acest model uh, un sirian uh, reprimit să însemne un sirian uh, care va trebui să plece. Mi se pare că este o um, gândire în clipa de față prea închistată. Trebuie să găsim până la urmă o soluție prin Uh, într o formulă de resettlement. Eu cred că dumneavoastră um, ați clarificat uh, ideea um, în sensul că mm, în Europa nu s-a înțeles uh, peste tot, în toate cancelarile, cât de mare este catastrofa și că nu vom putea să o rezolvăm decât împreună, pentru că altfel crizele în vecinătatea noastră nu vor face decât să sporească. Mulțumesc pentru atenție, dar a fost destul de dificil să intervin în uh, clipa de față. Doamna Hans, aveți dreptate. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile în sală. O clipă, domnule Paxas. Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală pentru că în clipa de față noi ne aflăm încă într-o dezbatere. Nu uh, trebuie să fie atmosfera unui stadion de fotbal în care au început să intre spectatorii. De aceea vă rog să vă grăbiți puțin. În orice caz, nu vom continua dezbaterea până când nu uh, vor, se vor așeza toate colegele și toți colegii, pentru că uh, nu este o atmosferă adecvată importanței dezbaterii pe care o avem acum. sigur că este o întâmplare că tocmai bărbații sunt cei care se află încă în picioare. Domnule să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate domnule înalt comisar Grandi, e foarte bine pentru noi că sunteți aici. Poate că reușim, în fine, în Europa să punem lucrurile la punct la acest subiect. Colaborarea dintre statele membre este importantă Trebuie să ajutăm refugiații, dar nu trebuie să deschidem porțile acum pentru toate tipurile de migranți. În Europa, acum, de fapt, culegem roadele unei lipse de griji și unei lipse de um, rațiune. Dar, în același timp, uh, situația din Europa este din ce în ce mai aspră și mai dificilă. Trebuie să acționăm, sunt de acord. E nevoie de un ajutor umanitar pentru refugiați, pentru acele persoane care fug din țara lor pentru că sunt urmăriți sau pentru că sunt războaie acolo, dar nu toți cei care vor să găsească în Europa o viață mai bună trebuie să aibă aceeași uh, șansă. Stimate domnule înalt comisar, dumneavoastră nu trebuie să primiți în uh, instituția dumneavoastră refugiați și de aceea poate trebuie să le spuneți cetățenilor europeni ce trebuie să facă. Însă Trebuie să ne concentrăm pe cei care au nevoie de protecție, trebuie să ne protejăm granițele externe și nu să ne cumpărăm cu miliarde bunăvoința turcilor. Știm că țările noastre sunt sigure, că cetățenii din țările noastre sunt în siguranță și nu totul trebuie să fie rezolvat de către Națiunile Unite. Trebuie să combatem cauzele um, refugiați, faptului că aceștia fug și trebuie să îi ajutăm pe cei în care chiar este război. Însă nu trebuie să deschidem poarta către o migrație fără limită. E mai bine să vedem ce se întâmplă cu oamenii care fug din satele lor, pentru că sunt de părere că aici, în Europa, vor avea o viață mai bună, și chiar dacă ei nu sunt refugiați. Există, într-adevăr, țări în care nu e nici măcar un pic de fum, ce să mai zicem, de război cu foc. Mulțumesc acum din partea ENF are cuvântul domnul Salvini. Mulțumesc, domnule președinte. Câtă ipocrizie sub, uh, ascunsă sub acest pretext al femeilor, uh, ziurilei femeilor internațională sau nu. În ceea ce privește Turcia și întâlnirea cu Europa, premierul Turciei spunea că dacă punem femeile și bărbații pe același plan, e contra naturii. Vicepremierul Turciei acum câțiva ani spunea că femeile nu trebuie să râdă sau să provoace în public și cineva în această instituție, folosind uh, femeile de asemenea, spunea uh, tot din partea Turciei, mie milă, oamenii de asemenea gen, oameni, deci cei care spun că femeile nu pot să râdă, râdă. Mie îmi face milă așa ceva și mă și deranjează. Turcia, care nu respectă drepturile civile, nu respectă drepturile omului, nu va putea să fie parte niciodată, din perspectiva mea, dintr-o Europa civilizată. Cele 3 miliarde, mai bine dați-le europenilor care nu au un loc de muncă, nu Turciei care închide ziare cu banii aceștia și le deschide când vor ei mai degrabă decât să îi ajute pe refugiați și mai ales pe femeile refugiații. Și ca să ne întoarcem la Italia, numerii, domnule înalt comisar, spun că 80.000 de cereri de azil au fost prezentate în Italia, anul trecut așadar ca azil uh, politic. Numai 5% au fost, de fapt, dintre ei azilanți politici. Două treimi din cereri au fost respinse. Având în vedere că dumneavoastră vorbiți de femei, în Italia, ianuarie 2016, 7.000 de cereri de azil politic, femeile sub 10% din acestea, toți adulți, bărbați în formă și sirieni mai puțin de 30 de mai tineri de 30 de ani. Nu prea se vedeau femei. Eu nu știu dacă nu vreți cumva să finanțați o invazie islamică necontrolată în această țară, în acest continent. Și o ultimă întrebare. Cât costă cât vă costă pe noastră, domnule uh, comisar, la UNHCR, cât vă costă funcționarii și angajații? Câți din 7 miliarde din buget vin cu adevărat la refugiați și câți nu se termină, de fapt, pentru ca să menținem post pe oameni care dorm la hotel și la birou? solidaritatea adevărată se face la fața locului, nu plăcându-i, plătindu-i pe cei care dorm după aceea la hotele de, hoteluri de 5 stele. Mai bine ajutați-le pe femeile care sunt în situație precară și în dificultate. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, deputatul neînscris, uh, neafiliat, Funtulis. Vă rog. Domnule Grandi, sunteți cel mai înalt responsabil al ONU pentru refugiați, dar așa cum arată realitatea, dumneavoastră nu vă descurcați prea bine la locul dumneavoastră de muncă. E responsabilitatea dumneavoastră, dar și a altor colegi ai dumneavoastră de la ONU, care nu au reacționat la politicile neocolonialiste ale statelor occidentale, care au bombardat jumate din planetă. Unde era ONU atunci când Afganistanul, Siria, Irakul, Ucraina, jumătate din Africa au fost bombardate și multe alte țări. Unde era ONU când toate acestea se întâmplau? Unde era ONU când societățile multinaționale exploatau munca milioane de persoane din țările mai puțin dezvoltate pentru a obține profituri incalculabile și alimentând astfel societatea de consum? Am văzut și ieri, încă o dată, oratori uh, pentru drepturile omului care ajută acum Turcia, Turcia care ajută pe traficanți, pe călăuze. Ar trebui dumneavoastră acum să luați măsuri pentru a stopa focarele de conflict din statele terțe și a le ajuta în dezvoltare. Trebuie ca noi toți împreună să ne păstrăm identitățile, fiecare dintre noi și țările de primire, pentru a nu crea subpopoare multiculturale care să depindă de multinaționale. În țara mea, situația nu încetează să se agraveze. Fiecare zi situația e tot mai disperată. Dincolo de responsabilitatea guvernelor, care amestecă tot, care este reacția ONU? Ce ați făcut dumneavoastră pentru ca Grecia, deja foarte fragilizată de criza economică, uh, să nu se găsească într-o situație încă și mai rea. Avem nevoie de soluții, avem nevoie de soluții acum. Iar în practică vedem bine că dumneavoastră ori nu vreți, ori nu puteți să ne acordați acest ajutor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate doamne, stimați domnii stimate domnule comisar, dar în mod special, stimate domnule înalt comisar pentru refugiați. În democrația parlamentară, fiecare membru al Parlamentului poate să-și exprime liber uh, cuvântul. Cred că ultimele două care le-ați auzit nu sunt nici de cum reprezentative pentru mentalitatea acestei instituții. Și aș vrea să mai adaug. Mai adaug. Mai adaug, stimate domnule înalt comisar, Ada, că Parlamentul European vă mulțumește din inimă Dați-mi voie să adaug, domnule înalt comisar, că dorim să vă mulțumim din inimă pentru uh, discursul excepțional pe care l-ați avut și mulțumim și colaboratoarelor și colaboratorilor dumneavoastră. herr coburn sie haben. vă rog ați dorit să interveniți domnule coburn. aveți cuvântul domnule coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă întreb, pentru că eu credeam că în calitate de președinte ale acestei instituții trebuie să fie argumente de uh, toate părțile. Deci uh, trebuie să țineți seama și de opinia celor care se află în această parte a Parlamentului. Eh, Ați terminat? Ați încheiat. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Cred cu tot respectul, trebuie să fiți neutru în calitate de Parlament. În Camera Comunelor, eh, comportamentul dumneavoastră eh, ar fi intolerabil pentru că președintele uh, Parlamentului nu uh, trebuie să fie părtinitor. Domnule Coburn, uh, Domnule Coburn, înaltul comisar al Națiunilor Unite a fost astăzi oaspetele nostru de onoare într-o ședință specială. Nu sunt dispus, puteți să îl jigniți, pentru că atâta timp cât aveți atitudini rasiste, să știți că aveți în mine un oponent.